regulamentul de procedură. Începând cu data de 15 iulie, domnul Laurențiu Rebega a părăsit grupul politic uh, SND și s-a alăturat grupului ENF. Domnul Juan Fernando López Aguilar a aderat la data de 22 iulie 2015